Pan Przewodniczący! Witam koleżanki i kolegów. Bună ziua, aș dori să vă urez tuturor bun venit, domnilor și domnilor. I could ask you, colleagues. Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc. Otwieram posiedzenie zawieszone.